Dragi colegi și colegi, înainte de a trece la vot, trebuie să vă mai dau uh, o clarificare. Vă reamintiți cu siguranță că în timpul ședinței de pe 11 mai, domnul președinte a impus o sancțiune împotriva colegului Sina Dinos, pentru observațiile inacceptabile pe care le-a făcut referitoare la uh, poporul turc în timpul ședinței de pe 9 martie. Luni, 6 iunie, la birou ne-am ocupat uh, de această obiecție și sancțiunea se confirmă. Îi se va substitui diurna pentru o perioadă de 10 zile uh, domnului Sina Adinos și Așadar, această diurnă se va retrage timp de 10 zile. Trecem uh, acum la vot.